Alța, dați-mi voie să spun bun venit unei delegații din Armenia care participă la uh, cea de-a 14-a ediție a mm, reuniunii de cooperare parlamentară cu Armenia. Bine ați venit! Și mai ales bun venit domnului Farmanian, șeful delegației. Delegația se va întâlni cu Comisia noastră pentru afaceri externe și sper că și cooperarea schimbului de opinii uh, cu delegația ne vor permite să Uh, facem progrese în relația cu uh, dumneavoastră. Știți că vorbim despre eliminarea mutilării genitale la femei. Uh, vă urăm bun venit și sper că vor fi interesante dezbaterile. Doamna Corață acum. Doamna președintă, domnule comisar Fiula, mă